Este clar că sunt alături uh, de victimele acestei uh, maladii și uh, doream pur și simplu să cer să punem capăt stigmei cu care sunt confruntați cei infectați de acest virus. Das war zwar auch nicht zur Geschäftsordnung, aber absolut din nou, nicio legătură cu regulamentul de procedură, dar a fost o intervenție întemeiată. Și ajungem la raportul doamnei Grapini. Codul Vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul Vamal Uniunii Europene pe cale maritimă sau aeriană, doamna Grapine a dorit să ia cuvântul în calitate de raportor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor și tuturor grupurilor politice care au înțeles urgența modificării.